Um, dear colleagues, uh... Dragi colegi, îmi cer scuze că nu mi-am dat seama, s-a făcut între timp aproape 11 și 25. Vă mulțumesc tuturor celor care ați venit pentru a participa la discuțiile pe marginea acestui punct. Vă mulțumesc pentru prezență. E adevărat că din punctul de vedere al participării la ședință, dimineața de azi a fost cumva mai specială. Deci, o prezentare din partea doamnei Vasiliadu coordonatorul Uniunii Europene pentru combaterea traficului și salut prezența colegilor din Comisia FEM la această reuniune comună, mai ales doamnei uh, vicepreședinte a Comisiei FEM. Este prima dată când uh, conducem împreună o ședință, deși venim din același oraș, doamnă Honeyball. Așa că trec mai departe. După cum știți, dragi colegi, strategia Uniunii Europene pentru eradicarea traficului de persoane, așa numita strategie, a fost menită să dezvolte și să coordoneze și să pună în aplicare uh, politicile Uniunii Europene în acest domeniu. Am pus accentul pe vulnerabilitățile europene din acest domeniu al uh, traficului uh, de persoane, minori și migranți și considerăm că trebuie acordată o atenție deosebită traficului cu persoane din grupuri vulnerabile, copii și femei. În acest sens e nevoie de colaborare și coordonare între statele membre. Astăzi analizăm follow-up-ul strategiei, special prioritățile țintite menite să accelereze eforturile Uniunii Europene pentru combaterea traficului de persoane. Înainte de a-i da cuvântul doamnei coordonator al Uniunii Europene pentru combaterea traficului de persoane, voi da cuvântul lui Mary Honeyball ca vicepreședinte a Comisiei FM pentru a spune și dumneai ei câteva cuvinte uh, înainte de prezentarea doamnei Vasilia Dumeri. Ai cuvântul. Mulțumesc, Claude. După cum spunea și Claude, este prima dată când prezidăm o astfel de reuniune împreună. Amândoi reprezentăm Londra. Și cred că sunt motive foarte bune pentru care, este, pentru care ne implicăm în uh, această problemă a combaterii traficului de persoane, pentru că e un fenomen care afectează Londra în ultimii ani. Așa că, pentru mine, problema aceasta traficului de persoane reprezintă o problemă de interes, ca și pentru Claude. Majoritatea persoanelor uh, traficate sunt femei și scopul pentru care sunt traficate este cel legat de servicii sexuale. De aceea mă bucură foarte mult că pot participa la această ședință în calitate de copreședinte Și mă bucură faptul că suntem asociați uh, comisia noastră la această reuniune. Trebuie să recunoaștem la nivelul Uniunii Europene problema aceasta a traficului de persoane în baza următoarelor fapte. Sunt mult mai multe victime în realitate decât cele care apar în uh, uh, statistici. Fetele și femeile mai ales sunt uh, traficate în vederea exploatării sexuale. E un lucru uh, asupra căruia nu ne, aplicăm, nu ne aplicăm îndeajuns atunci când vorbim despre trafic, traficul de persoane. Problema aceasta a traficului de femei și fete și de, în, scopuri, în scopuri sexuale în scopul exploatării sexuale trebuie să se regăsească în strategiile noastre de uh, combatere a traficului de persoane. Mă bucură prezența doamnei Vasiliadu, care este coordonator european în domeniul combaterii traficului de persoane și a făcut o treabă excelentă până în prezent. Vă va prezenta acum strategia europeană pentru eradicarea traficului de persoane cu acțiunile concrete cuprinse în aceasta. Vă rog. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc atât reprezentanților Comisiei Libe cât și FEM pentru invitația adresată. Parlamentul s-a dovedit a fi un aliat în activitatea noastră din ultimii ani și vă mulțumesc pentru asta. Vreau să clarific un lucru. Avem strategia europeană pentru eradicarea traficului de persoane care vizează perioada 2012-2016. Am reușit să realizăm toate uh, țintele pe care ni le-am propus în această strategie și analizăm acum noul context social-politic, voi da mai multe detalii în câteva momente, cu prioritățile concrete și acțiunile prioritare pe care ni le propunem pentru anii următori. Deci nu urmează o strategie strategie, o nouă strategie ca atare, ce am să vă prezint acțiunile care ne vor orienta lucrările. La activitatea noastră se participă autorități din statele membre, precum și societatea civilă. Le mulțumesc tuturor celor care au contribuit cu observații. Ne concentrăm în această strategie pe prevenire, pentru că orice altă acțiune vine oricum prea târziu pentru victimele oricărei astfel de forme de exploatare. De aceea, aceasta este prioritatea noastră, lucru stipulat și în directiva privind combaterea traficului din 2011, se arată clar acolo că prevenirea este un element esențial. Deci ce e interesant despre acest domeniu de politică? De ce este traficul atât de profitabil pentru criminalitatea organizată? este nu doar foarte profitabil, ci și este, o, este și o încălcare majoră a drepturilor fundamentale stipulate în cartă. Prin urmare, e, trebuie combătut. În același timp, evaluările de amenințare legate de aceste um, forme de criminalitate organizată reprezintă de asemenea o problemă de care am ținut seama împreună cu celelalte agenții de resort. Agenda privind migrația, agenda privind securitatea, dar și domeniul dezvoltării, ocupării, ajutorul umani, ajutorului umanitar conțin toate o dimensiune legată de combaterea traficului de persoane. Și am să vă spun cam care sunt raționamentele care stau la baza activității noastre. Domnul președinte al Comisiei Libe se referea deja la legătura cu migrația. Nu e vorba de un fenomen specific migrației. De-al minteri, uh, cea mai mare parte a victimelor sunt uh, cetățeni europeni. Asta ne-a spus noua Europol anul trecut din statisticile sale, dar datele ne provin și de la alte, din alte surse, printre care Eurostat. În 2016, Organizația Internațională privind Migrația a identificat 11.000 de femei și fete care sosiseră din Libia sau prin Libia, din Nigeria și ajunseseră în Roma. 80% dintre ele fuseseră victime ale exploatării eh, sexuale. În 2016 era doar această cifră, numai pentru o singură țară, pe o singură rută prin Libia, și încă o dată într-un singur an. Deci, dacă ar fi să calculăm profiturile efectuate de aceste rețele de traficanți într-un singur an, 2016, să ne gândim la 9.000 de victime, 20-30 de clienți pe zi, 90 de euro pe abuz, 350 și ceva de zile pe an. Nu, am să fac eu acum calculele, dar volumul, suma este de circa jumătate de miliard de euro pentru, ca rezultat al abuzului numai pentru un singur an și o singură rută. Să facem comparația cu profitul pe care îl înregistrează uh, afacerile legale. Să nu uităm apoi că uh, chiar și uh, firmele legale au de câștigat de pe urma acestui fenomen. Fetele, fetele și femeile acestea trebuie să doarmă undeva, să mănânce undeva, deci fie că știu, fie că nu știu și alte întreprinderi legale au de câștigat. Deci iată câte aspecte comportă acest fenomen. De aceea am și stabilit că este o chestiune prioritară pentru o fată de 12 ani dintr-un oraș din Nigeria care ajunge în Bruxelles, să zicem. Să ne imaginăm pe drumul acesta câți, cât, câți actori care știu sau care nu știu că au participat la venirea ei aici și la exploatarea ei, um, uh, câți sunt aceștia, care este numărul acestor participanți la acest lanț. Deci trebuie cumva oprit undeva, tăiat undeva spart undeva acest lanț al uh, traficului. Pentru toate aceste tinere, din cele 9.000 de victime la care m-am referit, să ne gândiți-vă la abuzuri, la cei care au făcut abuzurile, să zicem undeva între 5 și 20 de abuzatori pe zi, într-un an, 350 și ceva de zile, 9.000 de fete nu mai nevoie să fac eu calculele. Niciunul dintre aceștia nu a suferit, din câte știm noi, nicio sancțiune. Prin urmare, ce vrea să facă Comisia este să accelereze, să intensifice lupta împotriva acestor rețele infracționale pentru a le sparge modelul de afaceri. Este principala prior noastră prioritate și ar trebui să fie principala noastră prioritate, după părerea mea. Cam jumătate din statele membre ale Uniunii Europene nu au Um, inclus printre um, faptele penale o bună parte din acțiunile acestor persoane. Pe mine încă mă șochează că atunci când cineva află de comiterea, de săvârșirea unui abuz, deci de astfel de infracțiune de trafic de persoane stipulată în tratat, nu spune nimic, că această infracțiune nu este uh, criminalizată, nu este uh, sancționată penal. Deci, practic, poți să dai peste un uh, infractor uh, din acesta și nu, nu te obligă nimeni să raportezi. Trebuie, deci, uh, pus capăt acestei culturi a impunității. Pe urmă, răspunderea în fața victimelor. În articolul 23 alinatul 2 din directiva din 2011 se vorbește de uh, Uh, această obligativitate și ea trebuie pusă în aplicare. Deci trebuie avută în vedere pedepsirea penală a uh, abuzatorilor. Și se vorbește și de standarde minime în directivă. Nu există nicio scuză pentru statele membre care încă nu au pus în aplicare această cerință. Statele membre trebuie să pedepsa, se pedepsească penal pe aceia care se implică cu bună știință în traficul de persoane. Trebuie să ne folosim de toate instrumentele la dispoziția noastră pentru a ajuta și încuraja autoritățile naționale să spargă acest model de afaceri prin intermediul unor activități operative, prin elaborarea de metodologii, să ajutăm statele membre să efectueze anchete, urmăriri penale într-un mod mai eficient, să creăm capacități, să elaborăm instrumente și, cel mai important lucru, să stabilim echipe comune de anchetă, nu numai în interiorul, ci și în afara Uniunii Europene, cu țările terțe. Traficul de persoane îmbracă multe forme. Doamna Honeyball avea dreptate când spunea că majoritatea victimelor sunt tinere, fete, femei, exploatate, traficate în primul rând pentru exploatare sexuală. Trebuie pus capăt acestui fenomen nu numai în Uniunea Europeană, ci și în întreaga lume. Este deci prioritatea noastră să promovăm practici sustenabile și să combatem uh, uh, fenomenul acesta în țările de origine. Avem multe activități uh, pe care, pentru care vedeți mai multe detalii în comunicarea noastră. În același timp, din păcate, se înregistrează din ce în ce mai multe victime. Știm foarte bine că Parlamentul lucrează pe larg pentru a se asigura că, legisl- că există legislație menită să protejeze aceste victime. Problema este cum punem în aplicare aceste dispoziții de lege, cum ne asigurăm că victimele au acces la drepturile lor și că aceste drepturi sunt puse în aplicare. Conlucrăm și cu celelalte agenții pentru a vedea cum putem asista statele membre pentru a garanta accesul victimelor la drepturile lor. La solicitarea Comisiei FEM și prin intermediul rezoluțiilor acestei comisii elaborăm ghiduri legate de egalitatea de gen pentru statele membre cu privire la problemele specifice de gen, astfel încât victimele respective să poată beneficia de asistență. Ne uh, ajutăm și, de, și cu Agenția de pentru Drepturile Fundamentale la nivelul cooperării transnaționale menite să prevină traficul de persoane. Vrem să ne ocupăm de problema drepturilor victimelor, dar uităm, să uităm de victimele, cele două treimi din victime care sunt cetățeni europeni și copii printre ei. Vrem de asemenea să vedem cum pot statele membre să identifice victimele și mecanismele de sesizare naționale, cât de funcționale sunt ele. Vom elabora și un ghid pentru autoritățile naționale care să conțină cele mai importante elemente de îngrijorare cu privire la traficul de persoane. Avem un, o, o, un, uh, um, un fenomen uh, complex care conține slavie, sclavie modernă, um, uh, exploatarea copiilor pentru muncă, exploatarea sexuală a femeilor și copiilor și așa mai departe. Toate sunt toate sunt abordate la oaltă, ceea ce e foarte convenabil pentru jurnaliști, dar pentru victime mult mai puțin. De aceea trebuie să uh, avem o abordare separată, diferențiată, așa cum se arată și în directivă și trebuie folosită terminologia corectă. Multe state membre și-au dorit mai multă claritate în aceste concepte cheie. Și tot la solicitarea Parlamentului European, a Comisiei pentru Afaceri Externe, pentru dimensiunea externă a traficului, încercăm să oferim un răspuns consolidat și coordonat atât în interiorul cât și cu țări Uniunii Europene, cât și cu țările terțe, prin acțiuni prioritare desfășurate prin uh, Serviciul Extern de Acțiune Externă, Serviciul European de Acțiune Externă, și uh, încercăm să punem în aplicare obiectivele de dezvoltare durabilă din Agenda pentru 2030 a devenit la modă să ne gândim la unul dintre obiectivele acestea durabile, cel legat de munca forțată. Ne concentrăm pe acest obiectiv de dezvoltare durabilă. Totuși vreau să vă atrag atenția asupra altor trei obiective de dezvoltare durabilă care se leagă de uh, traficul de persoane. 80% din traficul de femei și copii se intră sub incidența obiectivelor de dezvoltare durabilă pe care tindem să le ignorăm. V-aș atrage atenția asupra acestui lucru, să lucrăm împreună pentru a realiza toate cele trei obiective de dezvoltare durabilă legate de uh, traficul de persoane, 100%. Uh, de asemenea, vrem ca agențiile să conlucreze pentru a combate fenomenul traficului de persoane, nu nimic inovator. În 2011, agențiile relevante au semnat o declarație comună, s-au făcut multe lucruri remarcabile. Vrem, deci, să implicăm și alte agenții pentru a colabora în combaterea acestui fenomen și atât Uniunea Europeană cât și Națiunile Unite au pus uh, farul, farurile pe combaterea discriminării femeilor și a violenței împotriva femeilor. N-am să insist asupra altor elemente care se leagă de dimensiunea externă, însă vreau să vă asigur, mai ales vreau să asigur Comisia pentru Femei, că acestea sunt acțiuni care se leagă în mod direct de dimensiunea externă și de egalitate de gen. În același timp știm că trebuie să aflăm mai multe despre traficul de persoane, trebuie să înțelegem fenomenul mai bine. Costurile economice sunt uriașe, nici măcar nu știm unde se îndreaptă aceste profituri, dar sunt și costuri sociale și umane. Și la solicitarea Parlamentului, într-una dintre rezoluțiile sale, publicăm un studiu cu privire la impactul abordării Uniunii Europene pentru combaterea traficului în pentru exploatare uh, sexuală și pentru a face schimb de bune practici între țările Uniunii Europene. Și ajung la ultimul slide. Potrivit articolului 20 din directivă, vom publica în viitorul raport de progres al Comisiei ultimele date de la nivelul Uniunii Europene și vom prezenta acolo o serie de date concrete le mulțumesc așadar statelor membre care ne transmit datele din uh, statele respective. Și, în fine, dar nu cele din urmă, vom lansa o campanie de sensibilizare europeană cu privire la traficul de persoane, în care vom ținti toate părțile interesate și Vom face acest lucru în sprijinul obiectivelor de dezvoltare durabile și al uh, priorităților de finanțare ale Comisiei, acolo unde este vorba de traficul de persoane. E un lucru care ne interesează și vom continua să ne ocupăm de el. va trebui să abordăm fenomenul traficului de persoane în toate dimensiunile sale, inclusiv din perspectiva azilului, securității, cercetării, justiției, preaderării, mobilității, dezvoltării și așa mai departe. Această activitate este în curs și vom continua să o desfășurăm și în încheiere cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem este să monitorizăm transpunerea și punerea în aplicare a legislației europene în materie. După cum am spus, de nenumărate ori avem o legislație foarte bună și pentru asta este uh, meritul îi revine și acestui Parlament pentru abordarea inovatoare a acestei legislații, dar punerea ei în aplicare conține lacune uriașe, deci noi de asta ne ocupăm și nu vom ezita să luăm toate măsurile care se impun și care ne stau la dispoziție pentru a ne asigura că legislația este corect implementată. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Um... Mulțumim foarte mult. Dragi colegi, avem un vot privind uh, ordinul de protecție la ora 12, ceea ce este destul de ridicol pentru că avem un sfert de oră pentru dezbatere, dar în orice caz, vă rog să vă restricționați la două minute. Începem cu Cristin Revodalon. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare care a fost foarte interesantă. Directiva privind uh, combaterea traficului de ființe umane trebuie să fie pusă în aplicare în fiecare stat uh, membru. Ați spus și noastră, dumneavoastră asta. În ianuarie, la o dezbatere de la Strasburg, domnul comisar Avramopoulos a, a spus că în momentul de față se monitorizează transpunerea directivei trebuie făcut acest lucru cu foarte mare severitate și lansate proceduri de sancțiune în caz că nu a fost transpusă directiva. Trebuie um, colaborat cu alte state membre. Traficul de ființe umane creează miliarde uh, profi în profituri în fiecare an și uh, cred că este un prim pas să facem schimb de uh, date financiare. Sunt de acord Uh, cu ceea ce ați spus, dar trebuie să avem o strategie. Traficul de ființe umane continuă și, din păcate, și crește în amploare. Cifrele oficiale cu siguranță subestimează uh, datele reale. Avem nevoie de date comparabile între statele membre, ați spus și dumneavoastră. Asta este, va fi nevoie, deci, de o armonizare a definițiilor și a indicatorilor. Trei observații. Victimele traficului trebuie să poată primi un uh, titlu de ședere, chiar dacă nu sunt în poziția de a coopera cu poliția. Mă tem mai ales pentru uh, femeile și fetele migrante. Există un, o legătură între uh, trafic, traficul de ființe umane și alte tipuri de uh, infracțiuni. Trebuie să existe o, um, o cale sigură um, pentru a se ajunge în Europa, astfel încât să nu, femeile să nu mai trebuiască să parcurgă acest Um, drum uh, care le face vulnerabile. Am vizitat un centru pentru femei um, migrante și toate femeile din acest centru fuseseră violate pe drumul lor uh, către Europa. În ceea ce privește ONG-urile um, care acompaniază și care oferă asistentă, asistență victimelor traficului, ele sunt uh, condamnate și criticate pe alocuri, dar eu cred că trebuie să fie sprijinite cu toate mijloacele. Mulțumim, doamna Vozamberg. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καταρχάς, να συγχαρώ τη Μύρια τη Βασιλιάδου. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să o felicit pe doamna Vasiliadu pentru munca foarte importantă pe care a făcut-o de-a lungul atâtor ani. A vizitat state membre și state uh, terțe. Uh, a încercat să atragă atenția asupra acestui uh, subiect Subiectul afectează atât uh, comisiile libe cât și cea uh, pentru drepturile uh, femeii din care fac eu parte. Și s-a discutat adesea despre acest subiect, însă în momentul de față nu putem spune că um, măsurile au fost eficace. Fenomenul este în continuă creștere, iar noi facem regrese ce înseamnă asta? Directiva pe care, ar tre- pe care trebuie să o aplicăm ar trebui să aibă ca scop, în primul rând, o armonizare a legislației statelor membre pentru a combate în mod unitar acest fenomen. Bineînțeles, asta este, să spunem, tratamentul, dar trebuie să facem și prevenție. Statele membre ar trebui să fie mai organizate, să facă schimb de informații Uh, la nivel de uh, servicii de securitate și informații, dar și în domeniul uh, criminalității cibernetice, pentru că nu sunt, suntem foarte atenți la acest subiect. Știm însă că atunci când vorbim despre spălarea de bani ce finanțează aceste organizații, ea are loc mai ales prin intermediul internetului. De aceea, orice stat membru care are o unitate uh, performantă de criminalitate inf- uh, informatică, uh, cibernetică, poate să le ajute pe celelalte. Sunt de acord de asemenea cu doamna Vasiliadu referitor la o campanie paneuropeană de conștientizare. Cred de asemenea că trebuie pus accentul pe cooperarea statelor membre cu state terțe în cadrul în domeniul migrației, avem multe victimele ale traficului și mă refer aici mai ales la exploatarea so- uh, socială. Majoritatea sunt uh, femei, fete, dar este vorba și de băieți. Știm că este un fenomen care afectează ambele sexe. În orice caz, coordonarea din partea guvernelor, statelor membre, coordonarea între autoritățile competente și împreună cu cooperarea noastră la nivel european trebuie să ne facă să, să ne permită să, facă pro, să facem progrese. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Weidenholzer, mulțumesc! Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Cred că i ar fi meritat mult mai mult interes. Mă întreb Cum credeți că am putea face disponibile aceste informații unui public mai larg? Pentru că este insuficient să știm noi aceste date, aceste cifre. Cred că toată lumea ar trebui să le știe pentru a înțelege despre ce e vorba. O întrebare. În acest context, cum vedeți în, uh, închiderea uh, rutei Balcanilor? A contribuit la reducerea traficului sau deloc? Mulțumim. Doamna Jimenez Beseril, vă rog. Try to be shorter, because we are in a... Voi încerca să fiu succintă, pentru că ne grăbim. În primul rând, vreau să o felicit pe doamna Vasiliadu, o felicit din inimă, pentru angajament, pentru dedicare, pentru ambiție, pentru entuziasm, pentru strădania de care a dat dovadă și de care dă dovadă în continuare. De asemenea, sunt alături de frustrarea pe care o resimte, care nu se vede de foarte multe ori, pentru că luptă împotriva unei birocrații, luptă cu basivitatea statelor membre, a multora dintre ele, care nu prezintă date și, de asemenea, nu pun în aplicare recomandările uh, exprimate putem să avem legi foarte bune despre victime, dar dacă nu sunt puse în aplicare, dacă nu avem informații, victimele nu știu, judecătorii nu știu, polițiștii nu știu despre ce e vorba, nu se fac campanii de conștientizare, atunci nu le ajutăm pe victime. Ce o să facem noi? Vom vota acum, o să vedem același exemplu, apropo de ce vorbea eh, doamna Vasiliadu, votul pe care îl avem la 12. Și încă un lucru important, victima victimele sunt egale, niciunele nu sunt mai bune decât altele, toate au același sentiment, dar nu au aceeași necesitate, nu le putem pune pe toate în aceeași oală <clears throat> nici măcar victimele traficelor. O victimă a terorismului nu este egală cu o victimă a exploatării sexuale. Are nevoie de alt tip de protecție, lucru care este extrem de important. Trebuie să știm acest lucru, pentru că statul le pune pe toate la grămadă și nu le ajută pe victime. Mulțumesc foarte mult. Mr. Lopez Aguilar, please. Thank you. Domnul Lopez Aguilar. Again, is. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumim, doamnă Vasiliadu, pentru munca dumneavoastră asupra acestui subiect atât de important. Două întrebări. Într-adevăr, suntem de acord că este vorba de aplicarea unor legi, uh, legi din domeniul penal, dar trebuie să ne asigurăm și că uh, există un impact real pentru schimbarea realității. Însă pentru a schimba realitatea este esențial să știm exact dimensiunile uh, Uh, traficului de ființe umane, în special pentru exploatarea uh, sexuală, în Uniunea Europeană și cum este distribuția în diferitele state membre. Avem astfel de informații, un fel de cartografiere a mafiei traficului în Uniunea Europeană, pentru că avem senzația că în Spania e enorm acest fenomen, în Italia la fel, dar știm exact care sunt uh, dimensiunile fenomenului, iar apoi avem o geografie, o cartografiere a bunelor practici, de exemplu, pentru a ne asigura că uh, cei care trag un semnal de alarmă și denunță uh, infracțiuni în acest uh, domeniu de ordin penal Uh, sunt ajutați, deci că sunt, li se oferă um, drept de ședere, protecție uh, legală, uh, protecție juridică. Poate fi esențial acest lucru. Cunoaștem, deci, bunele practici implementate de către statele membre în momentul de față? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Chienghe, ultima care va interveni. Eh, Claude. Mulțumesc, Claude. Și eu voiam să subliniez câteva lucruri. E un subiect foarte important acesta și, într-adevăr, ar trebui să facem din el o prioritate. Așa cum au arătat mulți colegi înainte, faptul că dispunem de date certe pentru toate formele de violență, atât sexuală cât și de muncă, e foarte bun. Lipsește îns, lipsesc însă datele cu privire la un alt fenomen, și anume traficul de organe. Mulți uh, dintre copii sau femei vin sau tineri vin cu un organ lipsă, un rinic lipsă, de exemplu. E un fenomen care deseori trece neobservat. Apoi uh, există centre de combatere a violenței, care uh, promovează temele legate de combaterea violenței, în special în rândurile femeilor. Apoi, în ce privește integrarea. Integrarea este foarte importantă. Am pus accentul până acum pe centrele de, primă, de, centrele de primire. Dar după, acest, după această primă etapă, persoanele acestea trebuie să se integreze în societate, deci trebuie să ne aplecăm și asupra acestui lucru. Sigur că e importantă problema sănătății, a domeniului sănătății. Dar nu numai aceste lucruri sunt importante, ci și cultura. Și am să mă refer la un uh, domeniu extrem de particular, și anume cel al etnopsihiatriei. Sunt multe lucruri care ne scapă, de exemplu problema mutilării genitale feminine. Trebuie găsite instrumentele corecte care să ne permită să ne ocupăm și de aceste lucruri. Și încă un lucru pe care voiam să vi-l împărtășesc. Italia are prevăzute o serie de măsuri pentru femeile care sunt supuse violențelor și care denunță aceste uh, violențe. Există un permis de asistență umanitară pentru aceste persoane. Deci, iată, o măsură pe care am putea să o uh, transmitem și să o, să o replicăm și în alte state membre. Noi consideră, eu consider că trebuie desfășurate și campanii de sensibilizare inclusiv în țările de origine ale acestor femei, pentru că trebuie pus accentul pe modificarea parametrilor culturali, pe modificarea uh, paradigmei culturale, pe cultură și pe educație. Mulțumesc. Îmi pare rău că trebuie să vă restricționez timpul de intervenție. Ana, un minut pentru că avem voturi. Aș vrea să vă spun că săptămâna trecută în țara mea, Portugalia, o rețea operată de doi bărbați și o femeie a fost uh, expusă. Cam 36 de femei au fost uh, eliberate de, din, din țări diferite, dar în mare parte din Nigeria. Uh, și acestea nu numai că uh, erau obligate să se prostitueze, dar era vorba și de sex neprotejat. Erau femei care erau ținute, închise și practic violate. Uh, este, era o rețea uh, distribuită în mai multe uh, orașe. Elemente ale rețelei erau în Senegal, în Guinea-Bissau, în Spania, Luxemburg, Franța și Italia. Deci, iată, o, o opera- o întreagă operațiune uh, pen- uh, penală. Către doamna Vasiliadu, care îi mulțumesc pentru intervenție, în ce măsură analizăm uh, acest trafic dinspre Libia, Turcia și așa mai departe, din această perspectivă? Președintele întrerupe. Dragi colegi, uh, Um, bine ați venit la voturi. E posibil să depășim timpul cu vreo 5 minute. Um, am să-i dau cuvântul doamnei Vasiliadu pentru un răspuns. Iată, acum are și un public mai uh, larg. Dragi colegi, cred că uh, putem să o ascultăm timp de 5 minute. Vă rog, deci, să răspundeți la câteva puncte cheie. Mulțumesc! În ceea ce privește datele, um, ele depind de ce transmit statele membre. Mă îngrijorează și mă tem de uh, estimări. Europol, Eurostat nu lucrează cu estimări. Eu am încredere în cifrele pe care le avem în fața noastră și pe care le-am folosit uh, însă nu avem suficientă identificare a victimelor. Dacă am avea, inclusiv pentru traficul de, orba, de organe, uh, exploatare uh, pentru muncă, uh, exploatare sexuală, am avea atunci cifrele complete. Însă să nu uităm că este vorba de criminalitate organizată. Directiva 2004 privind permisul de reședință pentru cei din state terțe care sunt victime ale traficului nu este folosită această directivă. Apoi, raportul din 2011 uh, prevede asistență necondiționată pentru victime. Nu se folosește. Problema deci nu este legea, cât aplicarea ei. Aș vrea să vă spun câte ceva și despre criminalitatea cibernetică, care ne îngrijorează. Uh, suntem foarte vigilenți aici și lucrăm împreună cu Europol face multe vizite în diferite țări. În Italia de curând urmează România și Grecia. Încercăm să promovăm echipele comune de investigare și cu uh, state terțe și pe baza bazei de date Europol. Este cât se poate de important să um, abordăm și problema victimelor um, din UE și mă bucur că a fost menționat acest element acum este ceva ce va uh, apărea și în raportul nostru de progres, în care vorbim despre bune practici din statele membre. Cunoaștem dezbaterea privind denunțătorii, participăm uh, la ea. Și nu în ultimul rând, în ceea ce privește conștientizarea, cel mai important uh, lucru pe care trebuie să-l facem noi, dumneavoastră și toată lumea, este să creăm sensibilizare în ceea ce privește acest fenomen. Uh, nu din lipsă de respect nu răspund la celelalte întrebări, ci din lipsă de timp. Vă mulțumesc tuturor pentru participare. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamna Vasiliadu. Activitatea dumneavoastră și a echipei dumneavoastră este extrem de bine apreciată. Ne vom vedea curând pentru un alt scurt raport. Mulțumesc colegilor care au participat la această dezbatere importantă. Trecem acum la vot, dacă e toată lumea gata. E toată lumea gata? Monica, tu ești gata de 10 minute, nu vorbesc cu tine, vorbesc cu cei mai din spate. Bun, deci toată lumea e gata. Începem cu raportul privind punerea în aplicare a directivei privind Ordinul European de Protecție. Raportorii sunt Soraya Post și Tereza Jimenez Beseril. Sora nu e Tereza, dorești să iei cuvântul foarte scurt? Da. O să încerc să fiu foarte, foarte succinsă. Aș dori doar să mulțumesc uh, activității desfășurate cu raportorii din umbră. A fost foarte ușor să lucrăm cu ei. Am fost toți în aceeași barcă, am avut aceeași idee. Când e vorba de victime, de persoane care suferă, uh, am arătat acest lucru, am vorbit acum despre victimele traficului de persoane, deci aici nu există diferențe, toată lumea merge în aceeași direcție. Mulțumesc secretariatului pentru activitatea desfășurată și de asemenea mă mulțumesc pentru această activitate care a apărut deja de câțiva ani cu așteptări foarte mari și a, care a fost de fapt un eșec răsunător pentru că nu s-au cerut ordine de protecție în alte țări acolo unde se încerca. Se încerca protecția victimei, dar nu s-au cerut ordine de protecție. Și s-au făcut atât de puține lucruri încât este clar că totul a eșuat. Ce am făcut noi acum? Am încercat să reglementăm lucrurile, să am încercat să, să existe informații uh, Eh, care să ajungă la victimă, la polițiști, la judecători și toată lumea să colaboreze pentru protecția victimei. Credem că prin ceea ce vom vota astăzi o să transmitem un semnal puternic și Comisiei pentru ca lumea să înțeleagă ce s-a întâmplat și ce n-a mers bine. Mulțumesc tuturor pentru amendamente și pentru activitatea desfășurată. Mulțumesc foarte mult, Tereza. Hai să trecem la primul vot, compromisul A. Deschidem votul. Închidem votul. S-a închis votul. Adoptat amendamentul 57. Deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat. 58. Nu se votează 58. Compromisul 9. Deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromisul 10. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. Amendamentul 68. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Amendamentul 69. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 72. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 74. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. 80. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 82. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 84. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Compromisul 11. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat 85. Închidem votul. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 86. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 87. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 88. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Compromisul 12. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. Amendamentul 95. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Compromisul 13. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. 99. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. Compromisul 14. Deschidem votul. Închidem votul. Aprobat. Amendamentul 102. Deschidem votul. Închidem votul. 102 și 103 împreună pentru ele. Votăm 102 și 103. S-a închis votul? Respins. Compromisul 15. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. Compromisul 16. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. Amendamentul 114. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat compromisul 17. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. Compromisul 18. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. Compromisul 19. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. Amendamentul 123. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. 124 și 125 sunt identice. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 126. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. 127. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. 128. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. 129. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. Compromisul 20. Închidem votul. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. Amendamentul 132 și 133 sunt identice. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 134, 135 sunt identice. Deschidem votul. Închidem votul. Respinse 136. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat 137 și 138 identice. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 139. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Compromisul 21. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. 144. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 145. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. 146. Deschidem votul. Nu. 146 e caduc. 147. 147. Deschidem votul. 147, spune președintele. Toată lumea a votat, votul e închis la 147, adoptat. 149, deschidem votul. Închidem votul. Respins. 151, deschidem votul. Închidem votul. Respins. Compromisul 22, deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. Compromisul 23. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. 162 și 163 identice. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 165 și 166. 165. Deschidem votul. 165. Deschidem votul. Des- închidem votul. Respins. 167. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 168. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. Compromisul 24. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. Compromisul 25. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. 173. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 174. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat 175. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat 176. Deschidem votul. Închidem votul. Respins 177 și 178. Identice. Deschidem votul. Și 179 sunt identice. Deschidem votul. Închidem votul. Respinse. 180 și 181 sunt identice. Deschidem votul. Se închide votul. Respins. Amendamentul 182. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Amendamentul 183, deschidem votul. Închidem votul. Adoptat trimiterile, amendamentul 1. Deschidem votul, închidem votul. Adoptat. Amendamentul 2, deschidem votul. Închidem votul. Respins. Amendamentul 3. Deschidem votul. Spuneți-ne ceva mai târziu. Spuneți-ne ceva mai târziu. Amendamentul 4. Deschidem votul. Nu, nu. La amendamentul 3 să vedem întâi. Am închis votul la amendamentul 3. Sunt la amendamentul 3, spune președintele. Suntem la amendamentul 3 la trimiteri. Deci închidem și e respins. Acum amendamentul 4. Deschidem votul. Adoptat. Amendamentul 5. Deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 6. Deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat. Considerentele. Amendamentul 7. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Amendamentul 8. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. Compromisul 1. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. Amendamentul 12. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 15. Deschidem vot. Nu, 14, spune președintele. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 15. Deschidem votul. Închidem votul. Respins 18. Deschidem votul. Închidem votul. Respins 19. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. 20. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. Compromisul 2. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. Compromisul 3. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. Compromisul 4. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. Compromisul 5. Deschidem votul. Închidem. Adoptat compromisul șanse, Deschidem votul. Închidem. Adoptat. 44. Deschidem votul. Închidem votul. Respins 45. Deschidem votul. Închidem. Adoptat 47. Deschidem votul. Închidem. Respins. Compromisul 7. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. 50. Deschidem votul. Închidem votul. adoptat. 52, deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. Ultimul vot, votul final. Deschidem votul. Vot prin apel nominal. S-a închis votul. Adoptat cu 54 de voturi împreună, 6 împotrivă și o abținere. Le felicităm pe doamnele Post și Beseril Bario. S-a încheiat uh, această sesiune și reluăm ședința la două și jumătate cu